All right, everybody, welcome. Bună ziua tuturor. I think we should start our meeting now. Welcome everybody. Urez bun venit tuturor. Haideți să ne începem ședința. I always wanted to do this, so um... Totdeauna mi-am dorit să bat din ciocanelul ăsta. Welcome everybody. Deci încă o dată bun venit tuturor. Viitorul uh, sectorului manufacturier în Europa. E un proiect pilot propus inițial de către Parlamentul European și de câte am înțeles eu, fostul coordonator SND, uh, Irene Madel, a fost cea care a propus această inițiativă pentru anul bugetar 2018. în cadrul dosarului pentru îmbunătățirea condițiilor de trai. Conturatorii de la comisiile EMPL și ITRE au fost de acord să vadă care sunt concluziile la jumătate de mandat ale acestui proiect pilot în această ședință comună de astăzi. Schimbul de opinie de astăzi e foarte interesant, deoarece Comisia a publicat recent uh, o comunicare în legătură cu noua politică industrială. Doamna comisar Biencovska a prezentat această strategie la ședința Comisiei ITRE și de aceea Comisia ITRE a hotărât de asemenea să vină cu o întrebare cu solicitare de răspuns oral către Comisie pe acest temă. Deci de aceea salutăm faptul că am putut avea această reuniune comună astăzi și doamnă Marita Ulsvog vă dau cuvântul dumneavoastră pentru câteva cuvinte introductive și pentru a conduce această ședință comună. Mulțumesc și eu urez bun venit tuturor din inimă, mai ales colegilor și experților noștri de la Eurofund, care ne vor prezenta concluziile legate de acest proiect pilot. E bine că avem această reuniune în comun cu colegii de la Comisia ITRE. Și după o perioadă lungă de timp în care ne-am concentrat mai mult pe sectorul serviciilor, asta în ultimii 10 ani, am văzut în sfârșit că începe să se pună accentul și pe producție, pe industria manufacturieră ca sursă de creștere pentru economiile noastre. Și în acest cont, Parlamentul European a avut inițiativa acestui proiect pilot menționat de colegul meu, viitorul manufacturii în Europa. Din 2015 uh, până în 2019. Iar uh, Fundația pentru Eurofund, Fundația pentru Mărățirea Conților de Trai, deci a fost uh, încărcată, în, însărcinată, mă scuzați, cu elaborarea acestui studiu. Deci știm cât de important este sectorul manufacturier, știm că e vital pentru menținerea uh, competitivității economiei europene și trebuie să ne dăm seama că peste trei pătrimi uh, din exporturile Uniunii Europene sunt bunuri de acest fel. Deci uneori uităm, tindem să uităm cât de important este acest sector. Ritmul rapid uh, al inovației tehnologice va aduce modificări majore în acest sector manufacturier, cu urmări greu de prevăzut. Unii observatori vorbesc chiar despre faptul că uh, faptul că vom avea, de fapt, o nouă revoluție industrială. E important ca Uniunea Europeană să ă, nu fie luată prin surprindere de acest val de schimbări pentru a-și menține ă, nivelul economic, ă, locurile de muncă pentru locuitorii din Uniunea Europeană. Și o, un lucru îngrijorător e că s-ar putea ca în sectorul manufacturier să fie nevoie de mult mai puțină mână de lucru. Noi vrem să existe aici un echilibru. Slujbele pierdute în acest sector ar trebui create în alte sectoare economice, așa cum s-a întâmplat în ultimele decenii din secolul trecut, când sectorul nostru manufacturier a fost expus la uh, globalizare pentru activitatea comisiei noastre. E foarte interesantă evoluția actuală și impactul acesteia asupra securității sociale, asupra contractelor de muncă, asupra condițiilor de muncă și asupra abilităților solicitate și a formării. Și, în ultimul rând, dar nu cele din urmă, să nu uităm că e important ca și cetățenii mai vulnerabili că și aceștia trebuie să țină pasul cu aceste schimbări. Cățile noastre trebuie să sprijine pe toată lumea. Să nu uităm că există mulți care au de câștigat, dar și perdanți. Obligația noastră este să menținem coeziunea societății noastre și schimbul de opinii de astăzi e foarte important în lumina activității Parlamentului European pe acest uh, subiect și așteptăm cu nerăbdare acest schimb de opinii. Yes. Uh, then I'll give the floor to, uh, uh... Acum uh, dau cuvântul cercetătorului șef de la Eurofound, și anume domnul Story. Aveți cuvântul. Mulțumesc și mulțumesc pentru introducerea în acest subiect, și anume viitorul manufacturier în Europa. De mult, din multe motive trebuie să ne gândim la acest uh, subiect, uh, politici economice, politici de ocupare în Europeană, Sigur, uh, trebuie să ne gândim și la evoluțiile tehnologice cu care ne confruntăm Proiectul pilot uh, a fost adoptat de către Parlamentul European în 2013. În primul rând e un proiect uh, de cercetare care privește spre viitor. Uh, exact câteva citate din documentul din 2013. Era menit să împreună cu Digi Grow în aprilie 2015 și 2019 să exploreze scenarii pentru reindustrializarea Europei. În discu- discuțiile noastre cu Digi Grow um, am putut să beneficiem de niște sugestii foarte importante și anume să avem o monitorizare um, care să ne uh, furnizeze de date despre mm, o nouă arhitectură pentru manufactura europeană și în lumina noilor politici de coeziune e o inițiativă foarte importantă și voi vorbi uh, mai în detaliu despre aceste aspecte. Guvernanța este una flexibilă, dar foarte util, utilă pentru noi. Uh, se întâlnește de două ori pe an, care am avut a patra reuniune în această dimineață cu directorii generali din Comisia Europeană și uh, reprezentanți ai partenerilor sociali. Trecând mai departe, Iată ce am uh, pregătit pe slide-uri, uh, acest, uh, această monitorizare pentru o nouă arhitectură europeană. Vreau să spun câteva lucruri și despre... Am doar 12 minute la dispoziție, deci trebuie să mă concentrez. O mare parte din uh, subproiectele acestui proiect pilot uh, se referă la scenarii cantitative în legătură cu viitorul uh, activității de manufactură în Europa. Am început de-abia munca. E greu să formulez acum concluzii care să poată fi puse în aplicare în mod satisfăcător E un model macroeconomic foarte complicat, însă avem rezultate preliminare pe care vi le-aș putea împărtăși în legătură cu unul dintre scenariile noastre, și anume ce se întâmplă cu ocuparea în Europa, în primul rând în uh, sectorul manufacturier, cu o respectare uh, deplină a acordului de, pentru climă de la Paris. Putem să o facem în acest tip de model macroeconomic și esențialmente rezultatele uh, se referă la un model global. Uh, vedem care, sunt impact, vedem care e impactul și în alte părți ale lumii în ce privește ocuparea și rezultatele pentru Europa sunt bune și chiar foarte bune. E un scenariu, uh, vorbesc despre acordul de la Paris, este foarte bun pentru Europa, dar e nevoie de multe investiții publice imediat, au efecte multiple aceste investiții Ehm, și efecte pozitive, o gamă întreagă de efecte în Europa, mai ales în eh, ce privește activitatea de manufactură. Un milion de locuri de muncă, iată, create prin eh, investiții publice pentru a ne conforma codului de la Paris. E vorba, în general, de locuri, multe locuri de muncă în Germania, dar surprinzător pentru mine, dar poate logic. Eh, iată că au crescut cifrele ocupării în Franța și în Spania, de asemenea. Acum dați-mi voie foarte rapid, știu că nu am timp la dispoziție, despre această activitate de monitorizare pentru o nouă arhitectură a activității de manufactură, iată din diverse surse media, uh, reviste de ramuri, organizații de sector, uh, o întreagă gamă de surse de unde ne uh, căutăm informațiile și mm, încercăm să le utilizăm pentru Europa, dar sigur trebuie să existe o activitate de externalizare și apoi o reinternalizare în Europa, însă um, cred că informațiile de până acum, din păcate, ne arată că efectul asupra ocupării este unul destul de redus a acestei activități de reinternalizare. 150 de cazuri de, de când am început și din aceste 150 de cazuri investigate, doar 21 au creat de mai mult de 100 de locuri de muncă pentru fiecare caz în parte. Deci nu e o sursă uriașă de creștere și uh, ocupare până în acest moment cel puțin, dar uh, e o sursă foarte bogată de informații atât în ce privește companiile cu externalizarea și reinternalizarea, ce funcții au fost reinternalizate, care au fost motivele. Și, de asemenea, politici și literatură de specialitate în legătură cu eforturile făcute de statele membre. Trebuie să spun că acum 3-4 ani de zile acest subiect era destul de popular. Au fost inițiative de care am aflat noi în Franța, Italia, Germania și Regatul Unit. Inițiative, cred că până la urmă, din păcate, nu, au, nu s-au prea bucurat de succes că nu au fost dotate din punct de vedere financiar, nu au avut resurse, nici nu au prea fost cunoscute. Deci cred că în contextul activităților de reinternalizare care au loc în altă parte, de, vreau să spun pe cealaltă mal al Atlanticului, măcar nu să avem o atitudine de Europa pe locul întâi, dar măcar să consolidăm acest tip de activități din perspectiva europeană, cred că ar fi ceva de ajutor. A trebuit să ne gândim la asta. Bun, acum uh, trecem mai departe. Vă rog, uh, dau cuvântul colegii mele, Irene. Mulțumesc. Unul din celelalte uh, proiecte de care ne ocupăm noi se ocupă de o perspectivă mai politică și anume politică regională, industrială. Aici ne-a interesat mai degrabă Uh, care este capacitatea uh, la nivel regional pentru policy building, uh, punere în aplicare. Aici am analizat o set de un set de nouă regiuni diferite în Europa, am încercat să explorăm aceste orientări, să vedem cum arată politica regională industrială, care actori sunt implicați, ce procese sunt implicate în punerea în aplicare și ce am putea noi identifica ca fiind bune practici ca să avem modele de succes. Foarte interesant. La nivel regional, nu prea avem documente specifice care au de-a face cu politici specifice regionale industriale. E vorba mai degrabă de evoluție regională, evoluție economică. Totuși, Există un set de domenii politice diferite care este acoperite de inițiativa noastră. Probabil pentru noastră cel mai interesant ar fi uh, tot ce ține de politici de ocupare, piața muncii, dar acestea sunt acoperite mai degrabă indirect de politica de industrializare regională. Cu toate acestea, uh, la nivel regional se cunoaște importanța acestei inițiative în regiune, mai ales în ce privește orientarea spre viitor a politicilor pe care le adoptăm. În afară de uh, această capacitate, este influențată pe de-o parte de structura instituțională, autonomia regiunilor, dar, până la urmă, și resursele umane în diferitele instituții care sunt implicate în aceste procese. Asta înseamnă atât din punct de vedere numeric, dar și din punct de vedere al cunoștințelor, punerea în aplicare a politicilor, monitorizarea, evaluarea. E un set de informații transversale din diverse regiuni pe care, de care ne-am ocupat. Monitorizarea și evaluarea nu prea merge într-un ritm bun în regiune. Dacă se face, se face mai degrabă uh, în ce privește măsuri și instrumente individuale, nu strategii generale. Cu asta mă întorc la aspectul legat de capacitate, dacă cineva a avut ceva de învățat în urma noilor politici. În ce privește bunele practici, găsim diverse elemente, în ce privește guvernanța politică, mixul politic, design politic. Puteți găsi detalii uh, pe baza studiilor de caz individuale în raportul care va fi publicat în curând. Am aici un punct important pe care vreau să-l mai menționez și anume nivelul regional, despre aceasta este vorba și sunt multe diferențe între regiuni, desigur, contextul așadar e foarte important, adică o practică bună dintr-una din regiuni poate fi transferată și în altă regiune. Bun, când am început proiectul, acest model a fost numit un model de science fiction, pentru că așa era pe atunci, dar iată că devine realitate acest model și acest proiect. Avem tehnologii absolut revoluționare, internetul lucrurilor, biotehnologii industriale, robotică, industrială avansată, vehicule electrice și altele. Sunt uh, tehnologii și procese care credem noi că au rol de vectori și sunt în avangarda viitorului sectorului manufacturier. Un Uh, unele dintre ele sunt procese, cum ar fi internetul cu, uh, lucrurilor, robotica, se aplică în toate sectoarele, sunt procese generice, biotehnologiile, vehiculele electrice sunt mai degrabă specifice. Trecem mai departe rapid. Efectele asupra procesului industrial în multe sectoare. Aici o, o, o un rezumat uh, al spuselor mele. E vorba de informație digitale, procesul de producție care are un rol din ce în ce mai central uh, și efectul se face simțit în mod concret asupra forței de muncă. De exemplu, General Electric, multinațională americană, a început acum uh, să acorde întregului personal timp liber, mult mai mult. Asta datorită digitalizării. E important ca forța de muncă să cunoască efectele digitalizării și să cunoască și oportunitățile acestea. O parte importantă a viitorului sectorului manufacturier e posibilitatea ca nu doar să produci uh, un anumit produs, ci uh, un anumit produs generic, ci produse țintite, personalizate și asta la nivel de masă. Standardizarea aceasta face să dispară uh, frontierele dintre manufactură și servicii. Și când e vorba de digitalizare, am trecut la o viteză superioară. Iată, cu internetul lucrurilor. Acolo totul este digitalizat și uh, e clar că dispar frontierele, după cum spuneam. Apoi, o utilizare mai eficientă a resurselor e un element nou. Uh, nu se mai face risipă de energie. Aceste tehnologii permit uh, permit o, o adevărată revoluție. Sunt și sinergii mai mari între tehnologii. Acum n-am timp să intru în detalii, și vreau să închei această parte uh, vorbind despre efectele așteptate asupra ocupării. Acum uh, s-ar putea să avem un trend uh, descrescător în sectorul manufacturii în Uniunea Europeană. Din păcate, vor continua să scadă locurile, locurile de muncă în acest sector în Uniunea Europeană, dar cred că putem să spunem că Uh, activitățile de producție în Europa vor continua, ceea ce va duce la crearea de alte locuri de muncă în alte sectoare și uh, sigur că se face ducere la zi ocupațională, e un proces în care, care înseamnă mai mulți ingineri și mai puțini uh, lucrători de producție. Sigur, mai e de așteptat uh, un, un anumit grad de activitate de reinternalizare, datele, reprezintă cuvânt cheie, apoi securitatea rețelelor, analiză de date, uh, în combinație cu profilurile tradiționale sunt uh, lucruri pe care se va pune accentul pe viitor, condițiile de muncă, sigur că va crește pericolul la locul de muncă, pericolul, va scade, mă scuzați, pericolul la locul de muncă, pericolul fizic, se va putea face un management științific al procesului de muncă. Uh, Not only workers in manufacturing, but workers lucrătorii și din serviciul sector, um, din sectorul serviciilor, de asemenea, vor putea beneficia de aceste informații puse la dispoziție la dispoziție. Deci date care sunt uh, colectate în mod constant și care sunt folosite ulterior. E clar că pot exista probleme în ceea ce privește dreptul la integritate, la confidențialitate sau la intensificarea uh, muncii. Acum, uh, roboții răi, da, există și din ăștia de la Frankenstein încoace, știm cu toții asta. Da, e o chestiune care trebuie analizată cu toată seriozitatea. Există și platforme digitale gestionate nu de o ființă umană, ci de un algoritm acum. Și deci trebuie să înțelegem care sunt aceste lucruri. E, e deja ceva ce se întâmplă. Nu prea știm multe despre asta, însă ce știm cu siguranță e că vor exista probleme legate de această inteligență artificială. Bineînțeles, există și anumite sectoare specifice care vor fi afectate de evoluția tehnologică. Acum, în ceea ce este dialogul social, nu prea s-a acordat multă atenție acestui subiect până acum. Unii parteneri sociali au fost activi, așa cum se întâmplă în general când e vorba de politica industrială, asta se oglidește și în sistemul nostru de ucenicie. Însă Singura țară, bineînțeles, care are o strategie în acest sens e Germania. Pentru această evoluție tehnologică. Arbeit 4.0, muncă 4.0 se numește aceasta. Acum e clar că noile firme de New Tech vor fi mai puține, mai mult calificate, nu prea vor fi uh, reprezentanți lucrătorii așa de mult. Avem șapte state, două sunt reprezentate aici. Um, există de state în care un sistem de dialog social bine pus la punct uh, funcționează, cum spuneam. Uh, vreți să spuneți ceva de asemenea despre aspectele globale. Da, internaționalizare, așa numitele companii uh, noi care practic se nasc internaționale, globale, așa apar. Companii tinere, inovatoare, internaționale, înseamnă că sunt în cel puțin două țări străine și au o marjă de vânzări și de cifre de afaceri la nivel internațional. În acest proiect am vrut să vedem care e rolul acestora în lanțul de furnizare internațional și, de asemenea, cum pot fi sprijinite aceste companii prin politicile publice. Și ce am aflat? <clears throat> Pentru aceste companii născute globale, uh, internaționalizarea e esențială în modelul lor de afaceri, e inclusă în planul de afaceri, întregul lor model uh, toate aspectele operaționale se concentrează pe afacerile internaționale și din motivul principal, că, și anume că sunt pe niște sectoare nișă Uh, sectoare nișă pentru care piața, o singură piață națională nu ar fi suficientă. Sunt companii care tind să fie destul de mici, au între 5 și 110 angajați, sunt dinamice în ce privește crearea de locuri de muncă și <clears throat> condițiile de lucru, de asemenea, sunt destul de bune. Și personalul este înalt calificat, uh, educat și tânăr în general. În ceea ce privește valorile de lanțurile de valoare aici, uh, putem spune că aceste companii sunt un fel de intermediar pentru intrarea în acest lanț de valoare și a altor companii. Există de asemenea beneficii reciproce pentru toți uh, actorii implicați, însă totul depinde de anumite aspecte. Trebuie să vedem cum este stabilit lanțul de furnizare, dacă între companii există un echilibru în ceea ce privește reprezentarea sau dacă o anumită companie domină piața sau lanțul de aprovizionare. În ceea ce privește aceste companii născute globale, au o competitivitate mai bună, o mai bună durabilitate, deoarece au un acces mai bun la piețe, rețele mai bune dar și lanțurile de aprovizionare le ajută să-și îmbunătățească produsele, deci pentru a avea niște perspective pe termen lung. În ceea ce privește politicile um, în uh, acest uh, domeniu, de există deci diferite tipuri de internaționalizare. Sunt politici incluse de multe ori în strategii mai generale, nu sunt niște instrumente de sine stătătoare. Am văzut de asemenea că o serie dintre ele se concentrează mai ales pe IMM-uri, însă acest grup uh, specific uh, al companiilor foarte mici uh, e o categorie specifică. Au niște nevoi uh, specifice diferite de cele pe care le au IMM-urile obișnuite. Încercăm să vedem deci ce măsuri de sprijinire pentru internaționalizare pot uh, ajuta aceste companii să aibă acces la finanțare, să aibă acces la rețele uh, în funcție de nevoile lor și în funcție de um, instrumentele existente pentru a putea beneficia de pe urma acestor structuri, deoarece oricum ceea ce facem noi deocamdată este să monitorizăm și să evaluăm lucrurile. Am văzut că deși există o serie de instrumente mm, la dispoziție, multe companii nu știu că există aceste instrumente pe piață. Aceste instrumente poate nu au fost promovate suficient, nu sunt suficient de transparente. Le e greu companiilor unor să-și dea seama uh, care instrumente puse la dispoziție sunt mai interesante pentru ele sau nu. Un alt lucru referitor la sprijinul public, povara administrativă. E o problemă, mai ales pentru companiile mici, în ciuda tuturor eforturilor făcute în ultimii ani. Însă ceea ce e interesant e că aceste instrumente de sprijin Deci, ceea ce vește aceste instrumente, s-a văzut că povara administrativă nu afectează doar companiile direct, ci în general întreg lanțul. Eu cred că pot să mă opresc aici. Am vorbit mai mult decât suficient noi doi. Mulțumim, domnule Story și doamnă Mendel. Acum le vom da cuvântul cu, pentru a avea niște intervenții și întrebări foarte scurte membrilor noștri Mulți dintre ei sunt și coordonatori. De la PP, coordonatorul pentru ocupare nu este aici. Doamna Iongherus este aici, de la SND, căreia îi voi da cuvântul pentru o întrebare. Aveți un minut doar, doamna Iongherus. Mulțumesc foarte mult pentru prezentarea atât de interesantă. Vă mulțumesc și pentru toate informațiile de fundal pe care mi le ați pus la dispoziție. Nu am putut să le consult pe toate și aș avea acum câteva uh, chestiuni pe care vreau să vi le atrag în a- să vi le aduc în vedere. Participarea angajaților în ceea ce privește dreptul companiilor. Cu aceste noi firme de tehnologice, vedem că relațiile de muncă devin din ce în ce mai individualizate. Poate ne puteți spune ceva mai pe larg în legătură cu acest aspect legat de reprezentarea lucrătorilor în acest nou cadru de lucru, de muncă. În al doilea rând, în informațiile dumneavoastră dețineți cumva cifre mai uh, aprofundate în legătură cu calitatea locurilor de muncă aduse înapoi pe teritoriul Europei. Deci ce, feluri, ce fel de locuri de muncă Bineînțeles că noi ne bucurăm să auzim că se întorc locurile de muncă în Europa, însă am vrea să avem niște informații mai clare să nu cumva să se organizeze aici o cursă către niște standarde din ce în ce mai scăzute. Acum, politicile regionale. Dacă e să ne uităm la ce se întâmplă în Uniunea Europeană, vedem că unele regiuni au suferit foarte mult de pe urma dezin, de, de, dezindustrializării și foarte adesea sunt regiuni care nu au o bogăție bugetară și nu au mijloace bugetare. Și tocmai în aceste regiuni e nevoie de o repregătire profesională a lucrătorilor. Mă gândesc că s-ar putea să existe aici um, o nepotrivire între abilitățile lucrătorilor și nevoile de pe piață. Poate nu se investește suficient de mult în formare în acest domeniu. Deci ce credeți că s-ar putea face? Doamna McIntyre, coordonatoare de la ECR pentru Comisia de Ocupare. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult și pentru prezentarea foarte interesantă. Pe mine mă interesează mai ales uh, întoarcerea locurilor de muncă în Uniunea Europeană. Am avut o audiere în septembrie 2015 în legătură cu acest lucru, cum să atragem înapoi locuri de muncă în Europa. Și atunci am făcut multe, am analizat foarte mult diferiți factori care intră în joc aici. Uh, mai ales am vorbit despre faptul că trebuie reduse costurile energiei, trebuie asigurată aprovizionarea cu energie, stabilitatea acestea, abilitățile sunt importante de asemenea și faptul că lipsesc anumite uh, capacități de bază. Accesul la finanțare, de asemenea, un factor important, mai ales pentru micile companii. Și, în ultimul rând, nevoia de a reduce povara administrativă pentru IMM-uri. Foarte adesea mă gândesc că multe dintre acestea au de-a face cu simplificarea legislației, nu cu reducerea nivelului de protecție la locul de muncă, ci pur și simplu ar trebui să ne simplificăm uh, legile pentru ca atunci când ești un IMM să nu trebuiască să petreci prea mult timp pentru activități administrative sau ce țin de avocație. Dacă l-auziți vorbind pe domnul uh, comisar Timmermans să vezi, vedea că există idei pentru a ajuta IMM-urile. Acum, referitor la locurile de muncă. Ce spune un proverb de-al nostru britanic? Uh, Ai grijă de bănuți, că bănuții după aia au grijă singuri de ei. Mă uit la ce se întâmplă în regiunea mea. Jaguar, Land Rover au uh, păstrat peste 100 și ceva de locuri de muncă și uh, în anul acesta pe total 2000 de locuri de muncă au reușit deci să le mențină. Și majoritatea companiilor care își aduc înapoi aceste locuri de muncă o fac pe motiv de calitate și proximitate. Calitatea importantă, însă e mai ușor uneori să dai în telefon la cineva care e lângă tine și să-ți trimite ce ai nevoie în loc să trimiți un e-mail în China și să aștepți câteva săptămâni. Deci un lanț de aprovizionare mai scurt e important. Și de asemenea, Organizația Manufacturierilor Britanici au făcut o, uh, un studiu și s-a văzut că un principal factor pentru care se întorc locurile de muncă în Europa este calitatea. Deci majoritatea celor care își întorc aici uh, producția spun că o fac pentru calitate. Deci e important să putem ajuta acest sector al manufacturii să aibă succes în această lume globalizată. Deci ce măsuri credeți că ar trebui să luăm noi, politicienii, pentru a obține un mediu prielnic uh, manufacturii europene? Mulțumim! Acum doamna Vliming, care reprezintă ambele comisii, ocupare și industrie. Aveți cuvântul, doamnă. Mulțumesc foarte mult. Din partea domnului Calvă Șambon, două chestiuni. Care va fi impactul în, dacă vor exista investiții în acest domeniu din fondurile europene și mai ales din Fondul European de Investiții Strategice. Există o asemenea uh, analiză pentru că EFSI eh, și alte instrumente europene eh, trebuie să susțină eh, IMM-urile și în demersurile de internaționalizare a activității pentru a crea noi locuri de muncă. În al doilea rând, conform Uh, unei uh, analize privind profesiile europene și în contextul pieții globalizate, până în anul 2020 uh, trebuie să existe o dezvoltare a industriei manufacturiere, dar și în contextul în care strategiile se modifică pe plan global și uh, toți lucrătorii vor necesita competențe tehnologice și digitale suplimentare pentru a putea stimula această industrie. Puteți să vă referiți la domenii eh, din acest sector care oferă mai multe locuri de muncă și care ar fi competențele necesare pentru lucrătorii din acest domeniu. Considerați că partenerii sociali ar putea să colaboreze constructiv pentru a face față noilor provocări tehnologice și există există exemple de bune practici uh, constatate până în prezent. Mulțumesc! Mulțumesc de asemenea. Iar acum dăm cuvântul din nou experților uh, pentru a răspunde la aceste întrebări. Sunt uh, întrebări extraordinare pentru care mulțumesc. Și sper să pot <laughs> răspunde nu numai la cele simple în legătură cu participarea angajaților uh, în acest sector, uh, este destul de dificil ca în acest domeniu să poți uh, să îi implici, dar de fapt cred că trebuie să conștientizăm importanța dialogului social în toate domeniile. Oricum trebuie să spun că dacă eu puneam întrebări în legătură cu participarea lucrătorilor la decizii, m-ar interesa mai ales participarea angajaților în schimbările structurale care au loc în acest domeniu. Nevoia de consultare, pentru că în deceniul următor, cred că, într-adevăr, această implicare um, va fi din ce în ce mai importantă. Importantă, mă scuzați. Pentru că este clar că urmează un uh, proces de restructurare. După aceea, pentru a uh, răspunde și doamnei McIntyre, pot să confirm firm spusele dumneavoastră în legătură cu uh, motivarea celor care se întorc acasă, uh, dar dacă uh, există activități de la distanță, cum sunt cele dintr-un call center, Uh, este mai greu să, să aduci oamenii înapoi. Companiile europene apreciază uh, competențele forței de muncă, uh, trebuie să le plătească corespunzător efortul pentru a putea să-i determine pe oameni să se întoarcă acasă. Și uh, am parcurs foarte repede slide-urile, dar uh, să știți că uh, există până la urmă un caz specific la Vodafone uh, care uh, și-a adus uh, oamenii înapoi acasă pentru un call center. Sigur că uh, noi analizăm uh, toate tipurile de activități, suntem cercetători și ne interesează toate domeniile. Oricum, în ce privește această politică de uh, revenire la matcă, Trebuie să ai o politică adecvată. Cum am spus și în observațiile uh, inițiale, în uh, Marea Britanie, Franța, Italia, uh, au existat uh, asemenea tentative de de a-și aduce companiile înapoi în Europa, dar trebuie să ai o politică adecvată, convingătoare, motivantă um, în acest scop. Bun. Uh, eu m-aș opri la aceste răspunsuri. Bun, mă voi referi și eu la câteva dintre ele. Noi în ce privește aceste uh, întreprinderi foarte tinere care uh, din start desfășoară o activitate internațională, uh, ele se concentrează foarte bine pe sarcinile fiecărui membru al echipei se pare că există o problemă în uh, interpretarea limba germană. Da, toată lumea pare a fi mulțumită, deci se poate continua. Deci, în există o implicare directă a oamenilor și mai ales a tinerilor din aceste companii noi de implicare în luarea deciziilor. Iar când este vorba de digitalizare, de noua tehnologie, noi cu doi ani în urmă am uh, elaborat un studiu privind noi forme de angajare într-un mediu de relații noi și aici am putut constata uh, structuri noi uh, care Uh, trebuie să permită implicarea angajaților în luarea deciziilor. Deci probabil că în următorii ani vom asista la noi evoluții ale structurării dialogului din acest punct de vedere. În ce privește educarea forței de muncă? Uh, în regiunile analizate de noi în proiect, se pare că există politici educaționale stimulate pe plan național sau de către alte unități uh, uh, pentru stimularea dezvoltării uh, unor competențe adecvate ale lucrătorilor. Pentru că dacă politicile de industrie manufacturieră nu sunt întreținute corespunzător, sigur că nici universitățile nu vor putea să pregătească forța de muncă pentru aceste domenii. Trebuie să existe un schimb, o relație între planul regional și planul național din acest punct de vedere. Iar în ce privește povara birocratică pentru IMM-uri, au existat unele progrese în ultimii ani, dar este loc de mai bine. Pentru că um, până la urmă um, companiile mici nu trebuie să consume mai mult timp uh, cu uh, problemele uh, birocratice decât companiile mari. Deci uh, trebuie să existe, uh, din acest punct de vedere, o uniformizare, să spunem, și ce putem noi constata în ce privește instrumentele de susținere a procesului de internaționalizare. Trebuie să existe proceduri accesibile online la care să aibă acces și IMM-urile. În felul acesta se pot integra mai bine în fluxul normal de procese. Deci, uh, care ar putea să fie uh, politicile în acest domeniu, trebuie să existe condiții de stabilitate, companiile nu trebuie să fie permanent confruntate cu uh, schimbarea cadrului legislativ sau a cerințelor. Iar în ce privește viitorul industriei manufacturiere, există câteva bune exemple, au funcționat multe întreprinderi foarte bine în pe plan regional și eh, sigur că trebuie să fie stimulată și cooperarea eh, internațională între regiuni, astfel încât bunele practici să poată să fie eh, valorificate de către toți. În ce privește conlucrarea dintre partenerii sociali? În uh, proiectele uh, privind uh, politicile regionale, dar și susținerea pentru internaționalizare, este important ca deciziile să nu vină numai de pe, pe planul guvernamental, să existe mecanisme pe care și partenerii sociali le pot dezvolta și stimula well as... Mulțumesc foarte mult. Este evident pentru noi toți că acest subiect este foarte interesant. Am fost, iată, foarte eficienți. Mai avem șapte minute la dispoziție pentru această discuție foarte interesantă. Și voi da acum cuvântul reprezentantului uh, Comisiei, domnul Zibin Thomas, care este director de unitate. Aveți cuvântul, vă rog. Here was not expected to be given the floor. Mulțumesc, nu m-am aștept, nu m-am așteptat să-mi dați cuvântul. Vreau doar să vă mulțumesc pentru atenție și în ce privește uh, finanțare, din, inclusiv din NEFSI. Da, am avut destul de mult succes și uh, acest proiect acum uh, va fi consolidat în următorii un an și jumătate, după cum spuneau colegii, mai există încă câteva elemente la care trebuie să mai muncim, de exemplu, uh, scenarii pentru ocupare care să țină cont de noile realități în salarii, productivitate, realități în uh, locuri de muncă, apoi câteva seminarii regionale, uh, inclusiv semnale de diseminare pe grupări de țări din Uniunea Europeană și, nu în ultimul rând, Există și o legătură indirectă cu comunicarea privitoare la strategii politice de industrializare, un număr de acțiuni cheie și acțiuni eh, de urmare și de monitorizare și uh, sperăm că vor avea un acces mai sectorial, mai bazat pe seturi de cunoștințe și profil de cunoștințe și așteptăm și reacțiile dumneavoastră pentru a uh, continua activitatea noastră. Mulțumesc! Okay, uh, sorry that uh, some of you... Bine, uh, Pare rău că, da, într-adevăr e luni, unii dintre colegi au sosit doar acum, e complicat să respectăm orarul. Mai avem totuși câteva minute uh, rămase la dispoziție. Cine mai vrea să ia cuvântul? Dar chiar ultimele intervenții, vă rog. A fost o oră de discuții intense. Mr. Uh, Martin, Uh, the floor is yours, Employment Committee. Martin de la Comisia Empl. Mulțumesc. Am ascultat cu atenție ce au spus experții și le mulțumesc pentru studiu și pentru expunere, dar totuși Eurofond este practic o comandă a Comisiei și Comisia uh, își dorește cu orice preț integrarea Europei în mondializare, în globalizare, tot auzim asta și această globalizare trebuie cu orice preț uh, uh, uh, abordată, trebuie să ne urcăm în tren din mers și asta e problema, domnilor, domnule și doamne experți, că din această, de acest punct de vedere vorbiți. Globalizarea înseamnă sclavi cu preț redus care să facă produse de vândut șomerilor din țările mai dezvoltate. Uh, Uh, iată, doamna a spus că Până la urmă, IMM-urile ne pun bețe în roate. Ar fi mai bine niște start-up care deja vor să uh, lucreze pe plan internațional. Totuși, vă reamintesc că în Franța IMM-urile reprezintă 90% din locurile de muncă salariate și că uh, dacă am pierdut 3 milioane de locuri de muncă de când a început criza și până acum, asta e din, din cauza doctrinei Uniunii Europene și anume concurența liberă. Și, și uh, întrebarea e simplă, cum să ne protejăm mmr urile care există și care reprezintă deci 90% din uh, locurile de muncă? De ce să nu încercăm să ne uh, protejăm piața internă? față cu această concurență neloială din lumea întreagă și mă opresc aici. There are no more room for questions, Mr. Martin, but you are... Domnule Martin, nu mai aveți timp la dispoziție. Nu știu cât v-ați născut asta, dar eu m-am născut în anii 50 și dumneavoastră vorbiți de... Parcă și dumneavoastră v-ați fi născut în anii 50. Asta înseamnă că totuși ne-am născut în lumi diferite nu puteți doar spune că voi lupta, mă voi lupta cu globalizarea. Nu putem să ne luptăm cu aceste schimbări economice și tehnice, dar totuși trebuie să ne dotăm cu instrumentele uh, care să ne permită ca oamenii uh, să aibă câștig de cauză, să fie mai bine educați, să fie mai bine gândit pentru noi la locuri de muncă, să aibă mai multe drepturi, să fie mai eficienți. Uh, să existe mai multă egalitate, să avem un trai bun, un mediu de muncă bun, dar nu putem repeta anii 50. Nu ne putem întoarce anii 50. Tocmai de aceea am și realizat seminarul. Deci, uh, vă așteptăm la următorul seminar, că e clar că mai trebuie să mai organizăm unul, pentru că trebuie să vedem ce vom face de acum înainte ca să ne păstrăm o bună situație pe piața muncii, nu doar în Europa, și și în afara Uniunii Europene și în afara Europei. Deci vă mulțumesc că ați participat la această discuție scurtă, dar intensă. Mulțumim experților din partea Eurofound.